Madame Président. Doamna președintă. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor <laughs> tuturor celor care sunt prezenți. Deschidem ședința și pe ordinea de zi figurează întrebarea adresată Comisiei privind centrele europene de afaceri în Asia. Și îi dau cuvântul celui care a formulat această întrebare, domnul Vital Moreira, pentru 5 minute. Doamnă președintă,